SND și EFDD am primit uh, solicitări uh, în ceea ce privește alcătuirea comisiilor și delegațiilor. Aceste desemnări vor fi înscrise în procesul verbal. Dacă nu se înaintează observații până la sfârșit, uh, la sfârșitul ședinței, aceste, desem, aceste de,